So, colleagues, good afternoon. Uh, I see we have... Dragi colegi, bună după masă. Văd că persoanele care sunt responsabile de dosar sunt deja prezente. Să începem așadar sesiunea de după masă. Primul punct de pe ordinea de zi, completarea legislației pentru omologarea de tip AUE în vederea retragerii Marii Britanii din Uniune. După cum știți, aici avem procedură simplificată în temeiul articolului 50 alineatul 2 din regulament, ceea ce înseamnă că raportorul va uh, examina amendamentele până pe 12 octombrie. Pe, 13, pe 30 octombrie puteți uh, înainta obiecții și dacă nu sunt înregistrate obiecții, pe 31 octombrie vom considera uh, adoptat uh, textul. Îi dau cuvântul lui Marlen Miții. Da, bună ziua, bună ziua tuturor. Este vorba despre un raport care vine uh, ca urmare a negocierilor pentru Brexit. Brexitul uh, o să se întâmple foarte curând, practic peste noapte. Uh, și toate instituțiile încearcă să facă tot posibilul pentru a atenua impactul pe care acest lucru o să-l aibă atât asupra Uniunii cât și asupra Marii Britanii. Iată, acesta e deci motivul pentru care sunt necesare astfel de completări ale legislației și de aceea mergem și pe procedură simplificată. Iar asta se vede și în calendar, pentru că ne-am stabilit ca până la sfârșitul anului acesta, 2018, să închidem raportul. Regulamentul uh, este menit să completeze uh, omologarea de tip care există în UE și să se adauge acordului uh, care este negociat de echipa UE cu Marea Britanie. Pentru că eu fac parte din această echipă, o să încerc să explic punctele principale cât mai simplu posibil. Am spus că este nevoie de legislație pentru a reglementa răspunderile de partea ambelor uh, maluri ale canalului Mâneci. Deci, autoritățile ar trebui să poată să desfășoare toate încercările care sunt necesare înainte de acordarea unui, unei omologări de tip uh, în Marea Britanie. Ideea este să uh, evităm repetarea unui scandal de genul Dieselgate. În al doilea rând, regulamentul nu modifică legislația existentă pentru omologarea de tip în UE27. Deci se ține cont de uh, acordul uh, de, de Brexit, dar uh, încercăm să facem astfel încât să existe o perioadă de tranziție. În al treilea rând, Vrem să ne asigurăm că va exista un impact minim asupra comerțului și accesului pe piață. Dacă nu am adoptat un astfel de regulament, acesta ar avea de suferit. Deci, Brexit, va însemna probabil un acces restricționat pe piață pentru britanici, dar asta nu înseamnă că comerțul sau producția să se stopeze complet. De aceea trebuie să facem tot ce putem pentru ca produsele care au fost manufacturate cu omologare de tip UE să poată fi distribuite în continuare în Uniunea Europeană până când se încheie acea perioadă de tranziție. Noi nu o să modificăm uh, conceptul de omologare de tip, dar uh, putem ajuta industria de profil să se pregătească, mai ales că timpul uh, este foarte scurt pentru pregătire. Deci, trebuie să oferim industriei auto elemente de certitudine juridică, să aibă o anumită predictibilitate. De aceea, vă invit să înțelegeți că este urgent să tratăm acest dosar și, repet, principalul scop este să asigurăm conformarea, reglementarea și continuitatea activității uh, de profil fără perturbări în măsura în care se poate. Mulțumesc, dau cuvântul acum raportorilor din umbră. De la PPE, Andreas, care văd că ține locul lui Roger. Colegii Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Tun, din păcate, nu poate fi alături de noi astăzi, uh, dar cu toate acestea este recunoscătoare raportoarei uh, pentru eforturile pe care le depune pe marginea acestui dosar. Doamna Tun, m-a rugat să vă transmit că, din punctul nostru de vedere, obiectivul acesta, acestui dosar ar trebui să fie acela de a ne asigura că acționăm într-o manieră cât mai decisivă cu putință, astfel încât să ne asigurăm că uh, societățile de cele două părți ale canalului Mânecii beneficiază de siguranța de care au nevoie și, de asemenea, doamna Tun spune că legăturile dintre afaceri, uh, companiile britanice și cele europene sunt foarte importante și tocmai de aceea e nevoie de soluții uh, agreate de ambele părți care să nu cauzeze pierderi economice. În al doilea rând, doamna Tun consideră că este important să decidem uh, niște măsuri de coerență cât se poate declare și că acțiunile, trebuie să ne asigurăm de asemenea că acțiunile noastre sunt coerente cu uh, cadrul negocierilor pentru Brexit. În același timp însă trebuie să încercăm să creăm un uh, Uh, spațiu echitabil pentru concurența între uh, diversele companii economice. Trebuie să găsim o soluție uh, specifică pentru aceste, acest sector și în acest sens perioadele de tranziție trebuie să fie suficient de să fie suficientă pentru uh, companii. Trebuie să găsim uh, perioade de tranziție pentru uh, vehiculele vândute înainte de Brexit și cele construite după Brexit, după perioada, după momentul Brexitului. Deci, iată, acestea sunt ideile pe care le avem noi și în acest sens vă spun că prin procedura simplificată este pe placul nostru. Mulțumesc! Nu avem raportori din umbră de la ECR, dar dumneavoastră veți intervin, uh, interveni Dan, ai cuvântul. I am the shadow, although... Eu sunt raportorul din umbră. Uh, sunt puțin cam timid, dar totuși o să mă arunc. Uh, vreau să spun câteva lucruri. Nu sunt convins că această abordare a Comisiei ușurează în vreun fel situația, pentru că vor fi greutăți pentru companiile de ambele părți. Sigur, am fi putut foarte ușor hotărâ că orice a fost omologat uh, de autoritatea britanică înainte de Brexit, dacă este omologare de tip, să rămână valabil până când uh, vehiculul este în circulație. Acum însă nu o mașină din Cehia, care a fost construită în Republica Cehă, de muncitori cehi, nu poate fi vândută în Cehia, pe piața din Cehia, practic. Deci nu cred că așa ar trebui să procedăm. Abordarea Marii Britanii va fi una diferită, va continua să accepte omologările de tip din UE uh, pe teritoriul propriu. Deci, mă mir. Dar vreau să ridic uh, o problemă în privința asta. Vehiculele care au fost produse, dar care nu au fost puse pe piață înainte de retragerea Marii Britanii, dacă, nu, dacă avem un scenariu de tip uh, no deal, în care nu obținem un acord, lucru care sper că nu se va întâmpla, va duce la probleme. Uh, avem uh, o experiență similară privind uh, vehiculele care sunt la sfârșitul vieții dacă ele au fost produse și dar nu puse pe piață într-o anumită perioadă de timp, nu mai pot fi puse. Și sunt câteva uh, secțiuni aici la acest regim de aprobare. Uh, s-au lăsat la o parte componente, piese care au fost construite în uh, Marea Britanie, dar încă nu au fost puse pe piață. Deci mie mi se pare că ar trebui să rezolvăm problema la fel. Consiliul are în vedere o soluție parțială, adică anumite unități să poată fi puse pe piață până la data retragerii Marii Britanii, dar asta nu rezolvă problema generală aș cere raportoarei să se gândească la o soluție mai funcțională care să se uh, bazeze pe uh, abordarea de la vehiculele la sfârșitul vieții. Deci, omologarea de tip a putea fi înlocuită de o altă omologare de la o autoritate um, similară. În plus, 12 uh, luni este o perioadă de timp mult prea restrictivă nu rămâne prea mult timp, uh, nu rămâne prea multă um, marge de manevră pentru autoritățile de omologare. Deci poate că ar trebui să venim cu alte uh, soluții pentru a evita uh, costurile repetitive și sper să țineți cont de sugestia mea. Dacă nu, e bine sigur să avem și o soluție de rezervă pentru că e posibil să nu se ajungă la un acord de retragere cu Marea Britanie. Știu însă că mm, cu, toții, uh, cu toți cei care fac parte din echipa de negociere se gândesc foarte serios la problema asta și au probabil o viziune mult mai uh, cuprinzătoare decât a mea. Mulțumesc! Mă bucur că țara mea este atât de bine cunoscută pentru producția de mașini. Ați uh, vorbit însă în engleză despre Czech Republic sau Cehia. Deci, nu știu, suntem Republica Cehă, Cehia sau cum ne vedeți? Următorul raportor din umbră, domnul Selimovic. Mulțumesc, doamna președinte. Am un respect imens pentru cele spuse de domnul Dalton. Eu însă nu vreau să apăr comisia, adesea critic propunerile care vin de la comisie, însă ce avem acum în față, din câte văd eu, e singura soluție posibilă la situația existentă. Nu vreau să spun uh, pe cine să dăm vina, uh, cei care au ales, bineînțeles, să părăsească Uniunea Britanică, dar nu, lăsăm prejudecățile la o parte. Hai să încep cu începutul. Producătorii care au obținut omologare în Marea Britanie în trecut aceștia vor trebui să obțină o nouă omologare de la UE27, de la autoritățile de aici. Și asta pentru uh, mașinile care sunt deja în producție, pentru a avea o conformare uh, în continuare cu legislația existentă în UE. Însă, astăzi, omologarea de tip nu prevede această posibilitate o autoritate nu poate să modifice omologarea emisă de o altă autoritate. Este o chestiune ce ține de securitate. Pentru că dacă s-ar întâmpla ceva undeva, pe cine tragem la răspundere? Deci să acceptăm omologări pe care le-am făcut pentru alții ar fi o nebunie. Dacă se întâmplă ceva, eu ar trebui să fiu responsabil de omologarea emisă de tine? Eu cred că ce a ales Comisia este singura soluție posibilă. Cere autorității de aprobare să facă o nouă procedură de aprobare, de omologare, pentru că astfel am avea certitudinea că dacă se întâmplă ceva, atunci aceste autorități de omologare sunt cele responsabile. Deci nu văd cum am putea să evităm toată această problemă, fără a reîncepe din nou discuția și fără a ne învinovăți unii pe alții. Deci e o problemă de securitate. De aceea eu salut propunerea comisiei și mai ales faptul că nu autoritate de omologare de tip uh, desemnată va răspunde pentru tot procesul, pentru uh, încercări pentru posibile rechemări ale vehiculelor care sunt deja pe piață. Deci sunt lucruri extrem de importante pentru că incertitudinea juridică care a fost uh, creată de, de Brexit nu face bine nici companiilor, nici consumatorilor și este până la urmă o problemă de siguranță. Sunt de acord cu procedura simplificată pentru că uh, e important să adoptăm acest dosar cât mai curând posibil, nu văd uh, să fie nevoie să schimbăm uh, propunerea comisiei. Singura schimbare care mi se pare oportună e cea propusă de Comisia ENVI, pentru că ei clarifică formularea. Ei spun uh, omologarea de tip devine nevalabilă în momentul în care uh, cel mai târziu nu se mai aplică dreptul comunitar în Marea Britanie. Este um, un amendament care clarifică puțin uh, limbajul. Deci, asta ar fi singura modificare. În rest, eu sprijin propunerea Comisiei și sper să adoptăm acest act legislativ cât mai curând posibil. Mulțumesc! Mulțumim. Acum de la vers, Pascal Giro. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Selimovici, deci nu vreau să repet. Totodată sunt de acord și cu doamna Mizi. Deci, vedem lucrurile la fel, suntem pe aceeași uh, lungime de undă. În uh, ce privește omologarea de tip a vehiculelor, soluția mea e simplă. Marea Britanie nu are decât să continue să respecte normele europene, pentru că tot ați uh, investit uh, destul în ele și asta ar însemna că nu mai avem nicio problemă, nicio dificultate, pentru că sistemele ar fi echivalente. Iar asta ar fi bine și pentru industria și britanici, europeni și pentru consumatori. Nu știu ce o să se uh, aprobe acolo în spate, dar uh, dat fiind toată munca pe care ați făcut-o de pregătire, ar fi păcat să nu reușim să găsim o echivalență între cele două sisteme. Eu aș spera ca asta să obținem. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul celorlalți deputați. Domnul Wolf, primul pe listă. Thank you, Madam Chairman. Uh, that was very, very quick. Mulțumesc, doamna președinte. O observație scurtă pentru comisie și poate și pentru comisia noastră. Vorbim despre propunerea comisiei. Uh, sigur, producătorii europeni primesc o aprobare, o omologare în Marea Britanie și pot să-și trimit apoi bunurile în UE, dar trebuie să obțină omologarea de tip și în UE ulterior. Deci cum o vor obține? Eu am lucrat 18 ani în industria serviciilor financiare înainte să vin la Parlamentul European și am discutat cu președintele ESMA la Comisia Econier. Am uh, aflat că sunt deja uh, structuri în Uniunea Europeană. Se poate accepta aprobarea sau omologarea anumitor servicii la produse, ar putea fi la fel, pentru uh, ceea ce provine din țări terțe. Vă dau exemplul serviciilor financiare. Serviciile financiare sunt eh, evident extrem de interconectate, avem obligațiuni, acțiuni, instrumente derivate. Uniunea Europeană recunoaște că Statele Unite au o metodologie foarte clară de a le monitoriza, au eh, comisiile de profil din eh, Congres și altele iar acele norme sunt adesea similare sau egale cu cele ale UE, alteori sunt diferite, dar în, chiar și așa se fac tranzacții uh, intercontinentale și uh, piața este complet funcțională. Poți uh, cumpăra acțiuni într-o parte, le vinzi în alta. Pentru asta folosim uh, instrumentul protocolului Memorandum of Understanding. Cred că sunt uh, sute de astfel de memorandumuri încheiate de Uniunea Europeană și uh, țări terțe. Deci nu este oare aici o posibilitate, un model de urmat? Chiar dacă ajungem în scenariul uh, no deal, Comisia n-ar putea oare să redacteze un astfel de Memorandum of Understanding, care este un document simplu, o listă de reglementări uh, din SUA uh, pe de-o parte și reglementării ale Uniunii Europene pe de cealaltă parte și să face o corespondență între cele două. Deci nu e doar un instrument rapid, se folosește de uh, instrumente care deja există, de reglementări existente și ne ajută să ne descurcăm pe loc. Deci, deja am acceptat că uh, și după 2020 um, se vor uh, echivala, se vor uh, respecta regulile care sunt aceleași și la ei și la noi. De deci ce să nu luăm acest instrument pentru a-l aplica pe alte piețe? Mulțumesc, domnul Agnew. Mulțumesc. Uh, trebuie să spun că dacă e cineva responsabil pentru Brexit, nu este Dalton, așa că e păcat să îl arătați cu degetul pe colegul nostru, să-l bombardați în felul ăsta. Pe mine să mă bombardați, nu pe el. Acum că ați înțeles, mă bucur enorm că această comisie ia în serios treaba și că comisia se implică în Brexit. n ar rău să mai spunem că n-ar fi trebuit să se întâmple. S-a întâmplat și acum haideți să uh, acceptăm realitatea, chiar dacă nu ne pare bine măcar văd că vă suflecați mânecile și încercați să rezolvați toate micile probleme. În această dimineață am vorbit despre uh, recunoaștere reciprocă și uh, mi s-a dat peste mână, dar ascultându-vă în această dezbatere, termenul acesta de recunoaștere reciprocă mi se pare foarte valabil. Uniunea Europeană are recunoaștere reciprocă cu țări terțe, SUA, Canada, Australia, Israel. Există, deci, un precedent și ar trebui să ne folosim de el. În fine, doamnă președinte, vreau să spun că în Marea Britanie noi vrem să cumpărăm bunurile europene. Brexitul nu, nu înseamnă că o să le oprim la graniță, vrem să le cumpărăm. Și dacă privim prin această lentile, sunt convins că o să găsiți mai multă speranță, mai multă lumină. Mulțumesc foarte mult, doamna Lucy Anderson. Mulțumesc, doamna președinte. Unii n-au renunțat la speranță și poate uh, chiar cred că o să putem opri Brexitul dacă nu se ajunge la niciun acord. Sunt de acord cu Pascal. Soluția cea mai simplă ar fi să aderăm la aceleași standarde cu toții. Avem standarde internaționale în domeniu, e de mare ajutor, dar această dezbatere, ca multe altele, arată nebunia incredibilă a acestui proiect de ieșire din UE. Nu este în interesul nostru să ieșim din Uniunea Europeană, așa cum se întâmplă și în alte domenii. Chiar dacă reușim să negociem un acord comercial cuprinzător, știm că legislația europeană pentru care Dan și pentru care alții s-au luptat atât de mult Ă, această legislație se va aplica în teorie, dar vor fi probleme mari ă, în practică. Ce se va întâmpla peste 5-10 ani dacă Curtea Europeană dă o decizie în acest sens? E o derută foarte mare ă, în jurisprudență. Nu știm curțile britanice, curțile europene, cum vor colabora. Deci eu cred că dezbaterea este necesară, dar nu se poartă unde trebuie. Am să închei această discuție, această masă rotundă pe tema Brexitului cu Catherine Styler. Nu toată lumea din Marea Britanie crede că Brexitul trebuie să se întâmple, așa cum bine a spus Lucy și uh, faptul că suntem aici în uh, Comisia pentru Piața Internă în Parlamentul European demonstrează acest lucru. Noi credem în piața unică și dacă ieșim din Uniunea Europeană nu înseamnă că nu mai vrem să fim parte din uh, piața unică, mai ales pentru standardele de siguranță. În Comisia Econ am uh, văzut că se vorbește, da, despre recunoașterea reciprocă cu America, dar uh, polițele de asigurare sunt uh, foarte diferite um, și uh, nu garantează același nivel de siguranță. Noi, în UE, am creat cele mai înalte standarde de siguranță pentru o vehicule cele mai înalte din lume. Și da, înțeleg că trebuie să acceptăm Brexitul, că mulți însă care au votat pentru Brexit n-au știut în ce haos urmează să ne aruncăm. Nu știm ce se va întâmpla peste șase luni, rămâne să vedem, dar eu susțin munca raportoarei și munca tuturor colegilor care s-au străduit din greu în toți acești ani să se asigure că cetățenii au parte de cele mai bune servicii posibile. De aceea, valoarea pieței interne este atât de uh, importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! O invit acum pe Ioana Cicovska, șef de unitate de la Comisia Europeană, să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Doamnelor și domnilor, pentru comentarii, doamnă președinte, avem uh, timp să parcurgem această prezentare rapid? Foarte bine. Vreau să vă, vă spun uh, pe scurt uh, care este situația actuală. În text sper să găsiți o serie de, întrebările pe, de răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți. Am ascultat și observațiile pe care le-ați făcut, bineînțeles. ce se va întâmpla când se retrage Regatul Unit, va deveni o țară terță, dreptul comunitar nu se, mai, nu se va mai aplica și omologarea tip care permite mașinilor să circule pe drumuri nu va mai fi aplicabilă în Regatul Unit. Asta încearcă să rezolve această propunere trebuie să spun încă o dată că este un text care dorește să pregătească terenul pentru Brexit fără a se antepronunța în legătură cu rezultatul negocierilor de toate felurile care au loc și pe mai multe sectoare. Deci trebuie să avem legislație care să țină cont de cadrul juridic actual, dar și de cel politic și de uh, negocieri. Este cea mai bună propunere la care am putut ajunge, având în vedere toate aceste constrângeri, deci avem nevoie de ea, pentru că cadrul actual de omologare tip nu permite o tranziție lină de la situația actuală la cea de după Brexit și cele patru puncte de la sfârșitul primei planșe de la, da, arată regulile actuale care nu aduc certitudine juridică, e vorba de refolosirea rapoartelor de test care au fost uh, folosite de către Serviciul Britanic de Profil, apoi uh, cerințele pentru noile vehicole, tocmai pentru a asigura un joc echilibrat pe piață, și, de asemenea, e vorba de asumarea răspunderii în cazul în care apar probleme cu aceste vehicule pe o piață sau alta. Uh, informații generale, pe scurt, uh, iată ce am pregătit în vederea dezbaterii de astăzi. Ultimele puncte, iarăși, sunt importante pentru că în acordul de retragere avem deja o serie de principii și de linii orientative în legătură cu cum să rezolvăm uh, situația și deci și omologarea tip este vizată de aceste mișcări. Uh, pe scurt, subiectul propunerii să se completeze să se completeze, subliniez, uh, legislația în materie care e compusă din patru legi diferite. Mai există și ceva nou. O propunere nouă, așadar, cu caracter de tranziție, care se va, uh, nu va mai fi aplicată decât până în 31 uh, martie 2019. Uh, domeniul de aplicare, vehicole, sisteme, dar nu numai vehicole și remorci, ci și mașini agricole și altele. Articolele pertinente uh, aduc tot atâtea definiții utile în acest caz și o regulă importantă aici, așa cum s-a spus deja, legislația actuală nu, se poate, nu permite o a doua cerere pentru același model. Constructorii pot să aplice, pot să trimite pentru același model o nouă cerere și să obțină uh, acordul, omologarea, omologarea tip în cele 27 de state membre, dar nu în Regatul Unit, în condițiile Brexit. Bineînțeles că trebuie să știm și cum se va aplica această situație în perioada de tranziție. Ideea este nu mai să trimiți uh, cererea respectivă, înseamnă că o și obții, ci trebuie să și dacă uh, ea va fi aprobată, această omologare tip, începând cu ziua 1 uh, de după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Apoi, noua omologare tip se va baza pe teste care au fost deja efectuate de către serviciurile și serviciile tehnice uh, din Regatul Unit, dar dacă apar uh, îndoieli, se pot efectua teste și încercări suplimentare. Asta înseamnă există o libertate de a întreprinde o serie de măsuri dacă sunt doi în legătură cu modul în care s-a acordat inițial omologarea tip. Ideea este de a ușura această perioadă de tranziție pentru constructorii auto. De asemenea, așa cum s-a spus mai devreme, prevedem că noua omologare tip se va aplica pentru noile vehicole în uh, um, vederea menținerii echilibrului pe piață. Atât pentru vehicole noi, cât și cele vechi. Bineînțeles că la un moment vorbim despre omologarea tip care uh, cea care este propriu-zis britanică devine sau își pierde utilitatea în momentul în care omologarea tip uh, din perioada de tranziție uh, începe să curgă. Autoritățile responsabile sunt cu adevărat răspunzătoare pentru uh, situația în care acordă omologarea de tip pentru uh, produse de pe piețele germană și așa mai departe. Asumare răspunderii pentru produsele noi de pe piață, dar și cea pentru produsele deja existente pe piață. Sunt situații în care vehiculul este deja pe piață, dar nu e de fapt omologat, nu are omologarea de tip. Avem deci acum prevederi ca, tocmai ca să nu se repete Dieselgate, astfel încât autoritățile de omologare tip uh, să poată să intervină dacă apar probleme. Astfel, propunerea aceasta permite ca toate, toate produsele care circulă pe piața uh, europeană și care au fost uh, în precedență uh, aprobate de Regatul Unit uh, să fie într-adevăr aprobată și în Europeană. Iată propunerea noastră. În concluzie, Consiliul a început să lucreze pe textul acesta încă din luna iulie. Acum suntem aproape pe ultima sută de metri. Avem un nou text. Nu este așa de nou pentru că deja Consiliul a dat undă verde, a modificat pe aici, pe acolo Abordarea, principiile însă rămân aceleași, cele cunoscute. Și ca să reacționez la ideea cu recunoașterea reciprocă, nu acesta a fost principiul care ne ghidează în cursul negocierilor, deci recunoaștere reciprocă, deci nu ne putem uh, baza cu legislația noastră viitoare pe acest principiu. Deci, uh, iată ce soluție avem noi pentru constructorii auto. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru lămuririle pe care le-ați adus. Nu știu dacă doamna Miți vrea să ia cuvântul din nou. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru aceste explicații foarte detaliate a situației actuale. Ce pot să spun? Iau notă din comentariile colegilor, dar mă bucur în general că dorim cu toții de fapt să existe cât mai puține perturbări uh, posibile, să eliminăm cât mai mult uh, incertitudinea juridică și comercială și să protejăm și consumatorii. Este ceea ce ne dorim cu toții, la asta vom fi atenți și iată pe ce bază se așează dialogul nostru de astăzi și ce se va întâmpla în viitor. Mulțumesc, da! Uh, propunere de amendament vor fi primite până pe 12 octombrie și dacă nu sunt obiecțiuni, pe 31 octombrie se va putea și vota și aproba acest raport. Trecem la următorul punct de pe, ultima, pe ordinea de zi, asigurarea uh, răspunderii civile pentru vehicole motorizate și asumarea răspunderii civile, asigurarea ei. Uh, Dau cuvântul sau îmi dau cuvântul imediat mie însă, pentru că sunt raportor pe acest subiect. Directiva privind asigurarea auto, poate nu vi se pare că sună foarte interesant, dar, de fapt, este un aspect care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Accidente, zgârieturi incidente, unele chiar soldate cu ajungerea la spital. În aceste condiții, asiguratorii trebuie să se asiguri că lucrurile uh, funcționează în sensul că uh, răspunderea poate să fie uh, identificată. Este o directivă care ne permite de asemenea să conducem mașina proprie dintr-un stat în altul fără să ne oprim la graniță să dovedim că avem asigurare. Pentru că suntem siguri că vom fi acoperiți și uh, vom primi despăgubiri, uh, indiferent dacă ducem în altă parte, în scop de turism sau pentru a munci. Există un sistem de tip green card, dar asta este tot ce el este el. Directiva aceasta înseamnă într-adevăr uh, o asigurare practic uh, europeană bazată pe o primă uh, specifică. Până acum lucrurile funcționează foarte bine, dar e loc și de mai bine nimic nu este perfect, iată de ce am și primit o nouă propunere de la comisie. Propunerea uh, comisiei înseamnă 5 uh, modificări la directivă în ce privește despăgubirea accidentelor, accidentaților în cazul uh, insolvenței asiguratorilor, apoi cuantumul minim de asigurare acoperit, apoi verificările și inspecțiile vehiculelor de către statele membre, apoi uh, verificarea dosarului asiguratului de către o nouă firmă de asigurări care preia dosarul și uh, un alt aspect. În ce privește primul uh, element, cred că noi putem să sprijinim uh, acest demers al uh, Comisiei pentru că știm că au fost cazuri de uh, faliment de companii de asigurări în Irlanda și chiar acum două luni uh, în Bulgaria. Înseamnă că sute de persoane asigurate n-au putut să mai beneficieze de uh, despăgubiri, uh, deși plătiseră asigurarea. Există însă, bineînțeles, și firme mai puțin serioase care iau banii asiguraților și fug cu ele. Nu înseamnă însă că toată lumea este așa. S-au auzit și de fraude și de fraude de tip piramidă, care pot fi remediate cu un fond de compensare a victimelor pe viitor. Însă aceste victime nu trebuie să fie mai puțin despăgubite decât uh, victimele cum, cauzate de un șofer neasigurat, uh, așa cum se întâmplă astăzi. deoarece uh, în 2009 uh, a existat o scăpare, în momentul redactării directivei, uh, statele membre au putut să nu aplice o anumită indexare a cuantumului. S-ar putea ca într-un alt stat membru să existe diferențe de primă de asigurare și uh, sunt de acord cu rezolvarea acestei uh, discrepanțe. De pildă, oprirea unei autovehicol și solicitarea demonstrării asiguranței, uh, asigurării uh, s-a dovedit că este o încălcare a drepturilor uh, omului. Acum uh, se poate scana automat uh, mașina, căutând să vadă dacă ea este uh, asigurată sau nu, fără a trebui să se oprească efectiv vehiculul. Mi se pare o schimbare bine uh, venită și dacă putem să scădem numărul de vehicole neasigurate pe drumurile noastre, trebuie să o facem. Și, bineînțeles, toate aceste lucruri nu trebuie să îngreuneze viața de zi cu zi a cetățenilor noștri, nici să le încarce, încalce dreptul la viață privată. Trebuie ca toată lumea să se bucure de aceste noi uh, condiții. Um, unul din, dacă unul din 100 uh, conducători auto uh, Um, este scanat uh, și se dovedește că nu are asigurare, atunci uh, uh, se iau anumite măsuri. Datele personale ale persoanei însă nu trebuie să fie menținute, stocate undeva. Trebuie respectată viața sa privată. Am avut un caz de acest gen în Danemarca la trecerea frontierei sunt și state membre care scanează toate vehiculele pentru a verifica dacă sunt asigurări, respectiv un istoric de accidente rutiere. Aceste lucruri nu trebuie să se petreacă în mod sistematic. Statele membre au uh, posibilități de schimb de date și de ajutor reciproc. Nu are sens să se scaneze totul și să stocheze totul ca informații. Iată de ce avem nevoie de un sistem de schimb de informații între statele membre. Um, asta permite și directiva din 2015 în ceea ce privește um, schimbul de informații în cazul accidentelor, transfrontalier în cazul accidentelor ruciere. condusul fără permis uh, se poate adăuga altor uh, probleme care sunt asociate dosarului uh, șoferului respectiv. În ceea ce privește istoricul asiguratului, înțeleg că dacă mă duc în altă parte cu mașina, dosarul meu de asigurare trebuie să mă urmeze și să poată să fie luat în calcul de către o companie de asigurare spre care mă îndrept. Însă, bineînțeles că dacă sunt un șofer cam uh, nesocotit, uh, trebuie să fiu cunoscut ca atare. Dar dacă n-am făcut niciun accident timp de 5 ani uh, și am avut o conduită prudent, condus prudent, asta trebuie să ne dreptul la o primă, de pildă. Numărul celor care trec frontiera și cer asigurare în alte stat este destul de mic, dar chiar și în aceste condiții nu trebuie să existe discriminare. În sfârșit, Comisia codifică o serie de hotărâri de la Curtea de Justiție care spun că, conform directivei actuale, formularea sa, orice vehicol care Uh, are un motor și circulă uh, pe un drum și nu este un tren, trebuie să fie acoperit de această directivă. Și asta în sensul folosirii vehiculului ca și mijloc de transport. Într-o interpretare mai largă ar însemna că uh, Segway, hoverboard, uh, chiar și uh, motociclete pentru copii ar trebui să fie acoperite. Și chiar și scuterele și alte tipuri de vehicole cu două roți ar trebui să fie acoperite și nu se întâmplă asta actualmente. Statele membre, bineînțeles că nu au aceeași interpretare a ce înseamnă vehicol, cum o are Curtea de Justiție. De pildă, Finlanda, Suedia și Franța solicită ca motocicletele sportive să aibă asigurare ca pentru un autoturism. Bineînțeles că în lumina directivei, în articolul 5, se pot solicita derogări uh, care să permită scoaterea de pe listă a fiecărui tip diferit, uh, fiecărui tip în parte. Nu sunt de acord cu această abordare. În uh, codificarea uh, actuală, asta ar, uh, ar însemna că Uh, modurile alternative de transport sunt descurajate. Și pe de altă parte, primele de asigurare cresc dacă uh, băgăm de pildă motocicletele în uh, aceeași oală cu alte vehicole. După părerea mea, această directivă este mm, hotărătoare pentru vehicole nu de Formula 1 și de la curse, ci folosite în viața de zi cu zi de oameni pentru a merge la serviciu. Dacă un stat membru dorește să solicite o astfel de asigurare pentru un astfel de vehicul mai deosebit, nimeni nu poate să-l uh, împiedice. Însă fiecare stat membru uh, Uh, trebuie să poată să o facă, așa cum se întâmplă în directiva actuală. Eu aș uh, încuraja pe cei care au biciclete electrice să ia uh, asigurare, dar nu pe alții. Probabil că modificarea directivei va fi încă și mai amplă decât cea propusă de comisie de pildă la articolul 5. În orice caz, modificările propuse vor fi mai cu seamă de natură uh, tehnică. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să întâmpin aici uh, pe vizitatorii noștri, studenți de la University College din uh, Gaul, Ghent și îi întâmpin aici, la Parlamentul European. Și dau cuvântul pentru comentarii din partea grupurilor politice. Domnul Ștefaneț de la PP în primul rând. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să spun câte ceva în numele uh, colegului Pijil care nu este prezent astăzi aici. Într-adevăr, cum spune și Comisia, trebuie să sporim protecția victimelor accidentelor uh, rutiere, să îmbunătățim recunoașterea uh, plângerilor, uh, mai ales în context transfrontalier, să armonizăm sumele minime acoperite și așa mai departe. Propunerea comisiei este bună și bazată pe o analiză juridică atentă. După părerea mea, ea nu, nu înseamnă modificări substanțiale, ci mai mult de anumite clarificări și lămuriri. Concret, când privește protecția accidentaților, Comisia declară că statele membre trebuie să autorizeze un organism care să uh, compenseze părțile vătămate uh, în uh, rezidente în, în țara lor dacă nu există o cooperare din partea companiei de asigurare. Este uh, foarte clar că competențele trebuie în continuare discutate. Cazurile de insolvență sunt uh, clare și în aceste condiții lucrurile trebuie să fie mai bine specificate pentru ca să nu se creeze costuri administrative necuvenite. De asemenea, este bine să se uh, Există o continuitate în legătură cu istoricul și dosarul asiguratului care merge spre o altă companie de asigurare care să poată să beneficieze de primele care îi se cuvin și poate ar trebui să existe o declarație unică, un formular unic uh, care să registreze toate solicitările de asigurare, printre altele. Oricum, uh, propunerile făcute ne convin ca și grup și vom face și noi astfel încât să avem un nou instrument de asigurări care să funcționeze cât mai bine pentru toată lumea. Mulțumesc, domnul Coferati de la... nu, Lucy... Uh, Lucy Anderson, numele lui Sergio Coferati. Mm, nu poate fi prezent aici uh, și numesc, vorbesc în numele lui, am cooperat cu el pe acest subiect atât de important. Um, Sergio se scuză pentru absența sa, a trebuit să plece în Italia. În mod neprevăzut, mulțumește raportorului și colegilor pentru această primă discuție este încurajator să fie auzite aici aceste opinii în legătură cu propunerea făcută. Vom uh, lucra cu siguranță bine împreună pentru a avea o poziție puternică și rezultate bune pentru Parlament, care să ajute consumatorii și mai cu seamă victimele accidentelor. Câteva observații cu caracter general. Propunerea Comisiei aduce câteva îmbunătățiri uh, pentru asigurați. Uh, articolul 4. Verificări nefondate sau uh, protecția în fața insolvenției, articolul 10a. De asemenea, armonizarea minimă mai uh, eficientă când vine vorba de sumele acoperite și compensate. Articolul 9. Asta ar aduce mai multă claritate și coerență pentru că astăzi statele membre propun sume mai mici decât cele ce apar în directivă. Trebuie să vedem dacă sumele vor crește uh, per accident, ceea ce n-ar însemna foarte mult uh, pentru asigurații accidentelor rutiere. Să ne gândim și la protecția consumatorilor, articolul 16 Comisia are o propunere bună, dar nu este suficient de ambițioasă. E bine să nu existe discriminări, uh, având în vedere asigurările precedente și având în vedere declarația de asigurare și istoricul de asigurare, dar trebuie, într-adevăr, ca aceste lucruri să fie luate în considerare și nu numai asta înseamnă transparență și dacă am înțeles-o, doamnă președinte, sunteți de acord uh, și dumneavoastră cu această abordare. Să profităm de această revizuire pentru a uh, introduce acel sistem de bonus-malus uh, pe plan european cu condiții mai bune, așadar, oferite, iată, consumatorilor. Directiva trebuie să fie echilibrată și să reziste testului viitorului când vine vorba uh, de uh, garanțiile acordate asiguraților. Personal uh, mă întreb cum se va aplica această revizuire uh, pentru vehicolele care nu vor mai circula pe drumuri, deoarece șoferii sunt în concediu medical din cauza accidentului suferit. Hotărârea Uh, Giuliana vorbește tocmai despre așa ceva. Această hotărâre a fost uh, pronunțată după ce s-a publicat uh, propunerea comisiei, deci poate că ar fi bine să ne gândim la consecințele acestei jurisprudențe și, în sfârșit, am apreciat ce ați spus în legătură cu domeniul de aplicare, că nu trebuie prea mult extins. Mă gândesc că da, am înțeles ce ați spus în legătură cu omologarea tip a vehicolelor, dar cred că ar trebui să ne gândim mai mult la victimele accidentelor și pe de altă parte nu dorim nici să perturbăm uh, evoluțiile tehnologice. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for ECR. Mulțumesc foarte mult din partea ECR-ului, domnul Dalton. Mulțumesc. Îmi pare bine că modificăm această um, directivă, mai ales că am avut o serie de hotărâri de la ECJ, de pildă VINUC. Este foarte clar că directiva aceasta este implementată în fer și chip în statele membre. Am și eu rezervele mele. Mă preocupă și modificările pe care propunerea le, comisia le face la articolul 1a, domeniul de aplicare, nu aduce prea multă certitudine pentru că e vorba de mijloacele de transport și nu știm ce facem cu vehiculele din sectorul agricol și din sectorul sporturilor uh, motorizate. Deci pot să existe consecințe foarte grave pentru anumite țări. Uh, asta va însemna aducerea în domeniul de aplicare a unor vehicole care nu erau deloc vizate înainte de uh, obligativitatea aceasta, de pildă tractoare sau vehicole sau biciclete electrice. Nu știu dacă este uh, ceva intenționat. Modificările propuse sunt așa de uh, mari încât s-ar putea ca cei care fac uh, automobiliți de curse nici să nu mai vrea să mai facă asta. Este foarte clar, avem accidente, o grămadă de accidente în cadrul curselor de auto și ce facem cu uh, primele de asigurare în acest uh, caz? Pentru că primele de asigurare ar fi așa de mari că cu, cu siguranță nimeni nu s-ar mai băga să mai participe la o astfel de cursă automobilă. Coliziunile competitive numite în sporturile acestea sunt extrem de comune și accidentele tot așa. Deci ce se întâmplă? și de asemenea vehicule agricole care de obicei nu se plimbă pe drumuri ar intra și ele în domeniul de aplicare. Foarte clar că ele merg încet, cu o viteză mică și nu deranjează pe nimeni. Fermierii în anumite țări și în Regatul Unit au uh, solicitat deja să se reglementeze situația cu tractoarele care sunt folosite exclusiv pe terenul propriu. Cu siguranță că, având în vedere că este o directivă, trebuie să fim foarte atenți uh, la aceste evoluții. În rest, uh, sprijinim aceste demersuri. Mulțumesc. Are there any members who want to intervene? Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul uh, Martin Merlin. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, doamnă președinte, că îmi dați cuvântul. Trebuie să vă cer scuze în numele domnului uh, Merlin. Domnul Merlin nu poate fi prezent la ședința de astăzi, dar uh, eu reprezint uh, oficiul care s-a ocupat de această propunere și voi încerca să vă explic câte ceva despre viziunea comisiei. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Comisiei uh, IMCO pentru uh, reacțiile pozitive la această propunere. Directiva aceasta, până la urmă, își are rădăcinile în discuțiile purtate din, în anii 70. Uh, încet, încet s-a încercat îmbunătățirea protecției acordate victimelor accidentelor rutiere și uh, directiva, iată, pe baza acestor, uh, acestei uh, atitudini favorabile victimelor accidentelor rutiere s-a îmbunătățit permanent de-a lungul anilor. Mai întâi de toate s-a vorbit despre protecția datelor și despre controlul nesistematic al asigurărilor auto. Da, acesta a fost una, aceasta a fost una dintre temerile ex, exprimate de cei care au intervenit astăzi. Bineînțeles, suntem conștienți de problematica protecției datelor Când vine vorba însă de crearea unei legături între acest act juridic și actul juridic cu privire la transferul de uh, informații cu privire la infracțiunile în trafic, ei bine, nu știu dacă legătura aceasta poate fi uh, creată um, așa, fără niciun fel de probleme. Am avea nevoie de un aviz din partea serviciilor uh, juridice. Dar uh, permiteți-mi să mă refer la domeniul de aplicare pare să fie cel mai uh, spinos subiect. Uh, voi încerca să fac uh, să-mi fac comentariile pe, pe categorii. În primul și în primul rând, bicicletele electrice. Acestea nu fac parte din obiectul de aplicare a acestui act legislativ. CEJ s-a asigurat că lucrurile stau așa. Uh, bine, ele reprezintă într-adevăr un nou tip de vehicule din perspectiva asiguratorilor, dar din perspectiva noastră, uh, aceste tipuri de vehicule nu intră neapărat în sfera de aplicare a, a sau nu, in, nu intrau în sfera de aplicare a acestui act uh, legislativ. Da, însă suntem conștienți de faptul că asiguratorii, iată, sunt îngrijorați de uh, cazurile în care aceste biciclete ar fi uh, implicate. Uh, tocmai de aceea am lăsat până la urmă domeniul de aplicare cât mai larg cu putință, permițându-le statelor membre până la urmă să ia o decizie finală. Dar dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, bicicletele electrice nu sunt neapărat biciclete. Pentru că ele implică până la urmă riscuri pentru uh, participanții la trafic. Și dacă vorbim despre riscuri în trafic, trebuie să ne întrebăm dacă vehiculele acestea pot uh, duce la da, pot provoca daune, pot provoca răni sau chiar decesul unor persoane. Când vine vorba despre pagubele provocate, acum nu cred că bicicletele electrice pot duce la deraierea unui tren, dar totuși accidente masive pot accidente în lanț pot uh, cauza. Dar totuși, uh, uh, ra, răni grave uh, pot uh, cauza. Gândiți-vă, un uh, participant la trafic este lovit de o bicicletă electrică, uh, paguba, dauna fizică suferită ar putea să fie una majoră. Deci eu, eu v-aș ruga să vă gândiți și la, la acest aspect și din perspectiva victimei, nu doar din, uh, dintr-o perspectivă generală. Acum, în ceea ce privește legătura făcută cu omologarea de tip, în directivă avem o definiție separată pentru uh, vehiculele motorizate. Această definiție este una neutră din punct de vedere tehnic, acoperă o serie de vehicule, prin urmare directiva nu trebuie să fie modificată prea des. Dar, în același timp, după cum vă spuneam, statele membre au posibilitatea de a exclude anumite tipuri de vehicule în cazul în care nu le consideră implica riscuri. Uh, Aici vorbim despre cu totul altceva, nu vorbim despre același lucru ca și în contextul omologării de tip. Dacă luăm, uh, haideți să luăm uh, din nou exemplul uh, bicicletelor electrice. Există biciclete electrice pentru care există nevoia de omologare de tip, acelea care ating viteze de peste 25 de km pe oră. Există și în același timp declarații de conformitate și pentru bicicletele electrice care nu ajung uh, sau nu ating acest vârf de viteză de 25 de km la oră. Dar, în plus, să nu uităm că vehiculele acestea încep să uh, sunt uh, menite de asemenea uh, a transporta pasageri. Vedem pe stradă tot felul de biciclete electrice cu uh, cărucioare pentru copii, etc. Deci trebuie să, să ținem cont și de soarta pasagerilor în uh, contextul asigurărilor uh, auto. În ceea ce privește vehiculele folosite în diverse curse sportive, asta este cu totul altceva, într-adevăr. Uh, Jurisprudența încă nu a stabilit clar dacă aceste vehicule trebuie sau nu să fie inclusă incluse în domeniul de aplicare a acestui uh, act legislativ. Lucrurile stau altfel uh, la mașinile agricole. Se spune cât se poate de clar pentru mașinile agricole, uh, problema asigurării este una evidentă. În ceea ce privește însă cursele de mașini sau vehiculele folosite în aceste uh, curse, deocamdată jurisprudența nu ne ajută, va trebui să luăm o decizie uh, să vedem în ce măsură ceilalți participanți la curs ar putea fi acoperiți de o asigurare sau în ce măsură asigurarea auto ar trebui să se uh, aplice doar în cazul uh, privitorilor, spectatorilor răniți. În ceea ce privește terenul privat sau public, Nici în, în ceea ce privește acest subiect nu există neapărat uh, uh claritate. Din perspectiva Comisiei, uh, distinția între cele două tipuri de uh, terenuri nu este neapărat foarte, foarte clară. Poate că ar trebui, dacă vă doriți, să lucrăm la uh, crearea acestor distinții clare. Dar gândiți-vă că, până la urmă, distinția aceasta între teren privat și teren public nu este neapărat utilă în context, pentru că te-ar putea lovi mașina într-o parcare și pentru că te afli într-o uh, parcare, s-ar putea să nu primești niciun fel de despăgubiri. Deci, distinția aceasta poate că nu este neapărat cea mai potrivită. După aceea, în al treilea rând, problema insolvenței. Adeseori s-a întâmplat uh, ca partea vătămată să nu știe ce s-a întâmplat cu uh, cu asiguratorul, așteptau următoarea etapă în procedură, dar problema e că procedurile acestea durează adeseori foarte, foarte mult timp. Și tocmai de aceea noi încercam să ne asigurăm, să oferim un fel de plasă de securitate părților vătămate. Vreau să ne asigurăm că acestea sunt despăgubite, chiar dacă în situația asiguratorului dintr-o, stat, dintr-o țară terță nu este neapărat uh, uh, certă. Bine, putem uh, să discutăm în continuare despre subiectul acesta. Acum, în ceea ce privește pragurile de asigurare, nu aș intra neapărat în, în detalii pe marginea subiectului acestuia pentru că nu deținem informații suficiente. Uh, s-a pus de asemenea în discuție uh, hotărârea cu privire la cazul Giuliana. Cele trei uh, cazuri care stau la baza acestei propuneri uh, porneau de la locul în care avea locul, uh, avusese loc, loc accidentul. Se stabilea dacă există acoperire în funcție de locul acela. Însă cazul Giuliana este cu totul altceva. E vorba despre obligația sau nu de a avea o asigurare pentru un vehicol parcat pe un teren privat. multe părți interesate nu au vreo problemă neapărat uh, cu această hotărâre. Am putea discuta despre posibila includere ca o chestiune separată a acestui, acestei sentințe. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, cred că va trebui în continuare să discutăm despre elementele puse în discuție, în special de uh, colegii de la socialiști și de democrați. Uh, ei făceau distinția între terenuri sau uh, șosele private, drumuri private sau publice. Cred că subiectul este neapărat, este important. În ceea ce privește bicicletele electrice, nu știu în ce măsură argumentele dumneavoastră mă, mă conving. Poate că aveți uh, informații uh, cu privire la angaj, uh, accidente în care să fi fost implicate bicicletele electrice. Pe baza acestor uh, informații clare am putea să continuăm discuțiile la comisie. Acum calendarul nostru. 26 octombrie traducere, 21 noiembrie examinarea raportului, 27 noiembrie termen de depunere a amendamentelor, și votul la uh, IMCO este prevăzut pentru data de 29 ianuarie. Vă mulțumesc foarte mult și acesta uh, fiind, put, fiind, fiind spus, îmi cer scuze, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, instituirea programului Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. I-aș da cuvântul doamnei rapo- raportor, doamna Gebhardt, care însă nu este prezentă. Uh, and she is not present, but I understand that Mr. Cohn will step in. So please do follow. Nu este prezentă doamna raportor, dar am înțeles că domnul Cohn o va uh, înlocui. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi uh, prezenta în germană uh, poziția doamnei Gebhardt. Noul program Europa Digitală este un program esențial pentru tranziția digitală a industriei europene, a economiei europene și a administrației europene. Programul acesta este un instrument care se bazează pe raportul din proprie inițiativă a Parlamentului European, intitulat Pe calea, pe, pe calea spre o Europa digitală. Vorbim aici despre inteligența artificială, uh, siguranță cibernetică, competențe digitale, vorbim despre soluții interoperabile în uh, interesul public și despre calculul de înaltă performanță. Uh, durabilitatea și acestor sisteme ar putea duce la securitatea și creșterea economiei europene. 216 amendamente au fost depuse. Aceste amendamente se referă în special la articolele 4 până la 8, se referă la articolul 16 cu privire la centrele digitale europene, se referă la articolul 20, dar și la uh, articolul 25, uh, 25 cu privire la evaluare. Uh, în momentul de față, raportarea se ocupă de crearea unor uh, Uh, amendamente de compromis care vor fi discutate la următoarea ședință, ședință care va avea loc luni. Pe data de 5 uh, noiembrie vom putea vota acest uh, raport, spune doamna raportor. Până în momentul respectiv vom putea cu siguranță merge înainte în direcția găsirii unui numitor comun pe marginea acestor puncte. Avizul nostru ar trebui să vină cu uh, o serie de de idei în direcția întăririi pute- protecției uh, datelor cu caracter personal, în direcția promovării competențelor digitale, uh, etc. Ideile noastre trebuie să ajute, bineînțeles, com- comisia competentă pe, pe fond, și anume ITRE, Comisia ITRE. Uh, Uh, să nu uităm uh, un alt subiect foarte interesant în, acest, uh, în contextul acestui program. Este vorba despre implicarea statelor terțe la acest, la acest program. Există state care, există colegi care consideră că această implicare a statelor terțe nu este de dorit, dar doamna Doamna raportor consideră că o excludere a acestor state ar merge uh, în direcția opusă deciziilor luate în contextul Europa, uh, programului Europa uh, sau viitorului Orizont Europa, îmi cer scuze. O atitudine protecționistă ar fi în detrimentul nostru al tuturor. Ne dorim cu toții securitate cibernetică. Ei bine, un protecționist pe, în contextul acestui program ar duce cu siguranță la subminarea securității cibernetice. Vă mulțumesc mult! Mulțumim la rândul nostru. Îi dau cuvântul acum reprezentantului PPE, Eva Weidel care locuiește pe domnul Asturis, raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate coleg care o rep- reprezinți pe doamna raportor, la rândul meu, în numele raportorului nostru din umbră, care nu poate fi prezent la ședința de astăzi, voi uh, prezenta comentariile noastre pe marginea amendamentelor depuse. În primul și în primul rând, în numele raportorului din umbră de la PPE, aș vrea să-i mulțumesc uh, raportarei pentru acest raport, care reprezintă o bază solidă de, pentru discuțiile Uh, purtate în cadrul comisiei noastre, discuții care ar trebui să fie un sprijin adus uh, uh, dezbaterilor purtate pe aceeași temă în cadrul comisiei ITRE. Într-adevăr, bugetul propus de Comisia Europeană trebuie să fie susținut. Doamna raportor dorește să exercite presiunea asupra statelor membre uh, care trebuie să aloce fondurile necesare pentru aceste, uh, aceste investiții. 146 de amendamente au fost depuse, o serie dintre ele uh, sunt depuse de către colegii de la PPE. Pe baza acestor amendamente sperăm din suflet că vom ajunge la un uh, numitor comun uh, în ceea ce privește acest, acest program Europa Digitală, un numitor comun care după aceea să fie preluat de către colegii de la ITRE. Prin uh, raportul acesta întărim securitatea cibernetică, lupta pentru inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și utilizarea tuturor acestora pentru economia și societatea europeană. Trebuie ca acest program european să coordoneze și să financeze programe capabile să răspundă la toate provocările aduse cu sine de transformarea tehnologică. Raportorul nostru din umbră atrage atenția asupra unor idei care, din perspectiva lui, ar trebui să fie incluse în avizul final al Comisiei IMCO. Este vorba aici despre digitalizarea administrațiilor publice, este vorba despre Uh, diseminarea tehnologiilor care duc la crearea uh, arti uh, inteligenței artificiale. Raportorul nostru din umbră consideră de asemenea că trebuie să se facă o legătură între acest program și IMM-uri și cercetători. Considerăm că raportorul nostru din umbră consideră că în hub-urile uh, pentru inovare, IMM-urile și cercetătorii ar trebui să fie incluși. De asemenea, cloud computing-ul, protecția datelor, întărirea rețelelor, întărirea sector, sectoarelor care țin de și subsectoarelor care țin de uh, inteligența artificială, deci întărirea acestor sectoare este absolut necesară prin intermediul programului Europa Digitală. În ceea ce privește competențele digitale, din punctul nostru de vedere, programul ar trebui să formeze noi uh, lucrători sau să ajute la actualizarea cunoștințelor lucrătorilor deja în câmpul muncii. Toți lucrătorii, indiferent de domeniul în care lucrează, ar trebui să beneficieze de aceste formări și, în ultimul rând, aceste hub-uri pentru inovație ar trebui să fie deschise în fața tuturor actorilor din toate sectoarele, de toate dimensiunile astea pentru a avea, acel, a avea parte de acel efect de spillover care se ducă la inovarea digitală. Și, de asemenea, aș vrea să vă amintesc că raportorul din umbră al PPE își dorește ca instrumentul să fie simplu, util, dar în același timp uh, inclusiv și transparent. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, reprezintă cineva ECR-ul? Da, dumneavoastră veți interveni în numele ECR-ului. Vă mulțumesc! Uh, doamnă președinte. Vreau să vă să mulțumesc pentru amendamentele de compromis și pentru listele de vot. Eforturile pe marginea acestui raport sunt, sunt uh, accelerate, deci nu pot decât să o felicit pe doamna raportor. În momentul de față analizăm listele de vot și să știți că sunt uh, convins de faptul că ECR poate vota în, va, în favoarea majorității amendamentelor depuse. Avem niște între, Uh, întrebări legate de sfera privată în contextul acesta al inteligenței artificiale însă. Avem artic- uh, amendamentul 112 din partea verzilor și să știți că nu, nu găsim, nu uh, întrevedem valoarea adăugată a acestui amendament. De asemenea, definiția datelor uh, digitale n-ar trebui să fie extinsă, nici articolul 17 de altfel. Noi suntem în favoarea acelor amendamente care vorbesc uh, și despre IMM-uri. În momentul de față, fondurile uh, europene nu sunt neapărat accesibile uh, IMM-urilor. Asta în special în noile state membre, pentru că în aceste state nu există experiența necesară, nu există capitalul necesar, nu ne putem uh, uh, compara cu vechile state membre. După aceea, ECR uh, va sprijini acele amendamente care vorbesc despre crearea de rețele în lumea digitală și, de asemenea, vrem să sprijinim standardizarea la nivel european. În ansamblu considerăm că putem coopera într-o manieră constructivă, uh, considerăm că amendamentele de compromis sunt posibile, Sperăm că doamna raportor să reacționeze pozitiv la uh, amendamentele noastre, pentru că cu toții ne dorim ca acest program să fie adoptat cât mai curând cu putință, într-o manieră orizontală. De asemenea, mulțumesc! Mulțumim! Mai există vreun alt grup politic care să dorească a interveni, Denis? Nu. Atunci, comisia? Nici comisia nu dorește să intervină. Calendar. 5 noiembrie vot. 21 noiembrie votul la ITRE. Vă mulțumesc foarte mult și atât. nu i așa? Da, perfect. Peste 5 minute va începe ședința coordonatorilor, iar uh, pe ceilalți dintre noastre vă voi vedea mâine dimineață.